Colleagues, I would like to start the meeting because the time is flying and... Uh, stimați colegi, haideți să începem pentru că timpul zboară. Primul punct de Polonia, Jacek exact Szlachta, problemă cu ceea ce apare aici în uh, notele mele. Am un acronim MCRIT și uh, poate că ni se va explica de către un lider. you understand. Câteva informații de fond ca să înțelegeți de ce au decis, 31 de state au decis să participe la acest proiect. Aceste state și-au dat seama că viitorul e o mare provocare. Um, a apărut uh, criza cu un impact puternic asupra Europei, apoi schimbările deși există continuă globalizare și schimbarea demografică, Europa îmbătrânește, uh, există fluxuri uh, migratorii de variate feluri și iarăși avem și uh, provocări energetice. Trebuie să transformăm Scala cere să invităm eurodeputați de la Comisia Regii care să ne ajute Așadar, redusă, albastru închis, creștere de peste 1,52%. Analizând tabloul de ansamblu, care ar fi concluziile? Bine, două lucruri ies în evidență. În primul rând, multe regiuni din sudul Europei nu par a fi capabile de a-și reveni de pe prost în aceste regiuni. Revenirea va fi foarte lentă în conformitate cu previziunile noastre. Sub uh, cifrele pe care le estimăm pentru alte regiuni. O altă tendință îngrijorătoare este aceea că regiunile din estul Europei nu vor crește mai repede discrepanța de dezvoltare economică nu se va reduce atât de repede pe cât ne-am dorit. Acestea ar fi concluziile negative din estimare, dar încă o dată prezumția a fost că tendințele actuale continuă neschimbate. Există o, o șansă ca acest lucru să se, nu se întâmple neapărat neapărat în 2030, dar tendința, cel puțin în următorii ani, va fi aceasta. Coroborăm datele noastre cu previziunile femeiului. Ei merg până în 2017 numai. Vedem că previziunile lor indică o situație chiar mai rea pentru zona mediteraneană, cu creștere negativă, însă vești mai bune pentru zona Europei de Est. decidem chiar mai mult decât uh, am credea la prima vedere cu roșu, vedeți evoluția unei regiuni tipice din sudul Europei cu albastru, o regiune din estul Europei și vedeți că ambele previziuni FMI pentru 2017 și previziunea noastră pentru 2030 acestui lucru suntem mai aproape de realitate. Dacă ne uităm la evoluția populației pentru 2030, vedem o confirmare a altor previziuni, în sensul că, cu roșu închis, vedeți regiunile care pierd populație, populația în ansamblu va rămâne cam la nivelul de astăzi, însă vor fi diferențe între regiuni estul Europei și Germaniei, unde populația o să scadă din cauza migrației. De aici, aici se va migra din rural în urban și din rural înspre Europa Occidentală, mai ales spre Germania și Europa de Nord. Îmbătrânirea populației, vedeți tendința comună pentru întreaga Europa, nu se spune neapărat că asta e o problemă de observăm că vom trăi într-o Europa în care disparitățile regionale vor spori. Vedeți aici pe această hartă evoluția din anii anterior, albastru regiuni care cresc peste medie, roșu regiuni care cresc dar sub medie, ideea că Europa se dezvoltă, regiunile mai puțin eh, dezvoltate s-au dezvoltat mai repede, însă pe viitor situația se va schimba cu economii puternice vor continua să crească cu rate de 2% sau chiar mai mult, iar regiunile cu economii mai puțin dezvoltate vor crește mai puțin repede. O altă tendință pe care o analizăm este globalizarea diversificată. Pe măsură ce depășim criza, vedem cum anumite corporații se globalizează Commonwealth, se investește mult în Asia, diversificare a portofoliului de investiții externe al firmelor europene și vedeți aici evoluția uh, balanței comerciale în Germania, sectorul cel mai dinamic, exporturi în afara Europei, exporturile în Spania exporturile în afara Europei cresc, importurile în Europa scad. Vedeți că firmele din multe țări europene fac tot mai multe afaceri cu parteneri din afara Europei. Înseamnă că vor fi interesați în Europa și restul lumii într-un mod diferit decât până acum. Vedeți alte schimbări globale importante care au survenit acum la 5 milioane de tone. E foarte puțin în comparație cu volumul uh, de mărfuri care vin dinspre Asia, spre America de Nord și spre Europa. Asta, sigur, ridică o serie de probleme pentru centrele logistice europene, în sensul că probabil va trebui să redistribuim uh, situația, să schimbăm situația actuală, unde porturile mari sunt în nordul Europei și nu în sud probabil ar fi mult mai productiv pentru Europa să se reorganizeze puțin, la fel cum au făcut, uh, cum s-a făcut în Statele Unite. Și vedeți aici liniile aer, uh, rutele aeriene intercontinentale, centre europene ca Heathrow, Paris sau arată, prin urmare, o hartă care arată polarizarea specifică sporite, mai multe locuri de muncă, dar salarii mai mici, ceea ce înseamnă că, deși economia poate să evolueze în, în zonele din est sau din sud, creând mai multe locuri de muncă, dar veniturile vor fi mai mici. Va crește mobilitatea, forțe de muncă în Europa, îmbătrânirea populației, globalizare diversificată, polarizarea centrelor de transfer globale. Acestea ar fi tendințele identificate de noi și oarecum cuantificate. Acum am să trec la a doua parte, scenariile pentru teritoriul european în 2050. Vedeți aici cele trei scenarii concepute de noi. 1. Promovarea regiunilor globale, într-un sens, practic, confirmăm tendințele prezentate anterior. politicii cu consecințe semnificative în materie de creștere a productivității sau dacă apar costuri sporite din cauza prețului la energie sau a schimbărilor de climă. Și vedeți aici cifrele Concluzia importantă este cea referitoare la fondurile de coeziune și cele structurale, am presupus același volum de gândite altfel. Într-un scenariu ne-am imaginat că toate fondurile merg spre marile orașe, activități ultraproductive. A doua, distribuție mai echilibrată și în al treilea rând, aceste punte mici roșii concentrându-ne pe zonele rurale și periferice, însă suma de bază aceeași în fiecare dintre aici coeziune în materie de a disparităților. Politicile contează. Schimbând doar distribuirea fondurilor, avem evoluții distincte. C2 e un scenariu Totul depinde de modul în care distribuim aceste fonduri. Acesta este singurul factor care diferă și e logic. Am avut o politică timp de 20 de ani, o politică logic structurată și coerentă, deci e ușor de înțeles că o astfel de politică are un impact imediat. Și chiar dacă în toate scenariile volumul de plecare este același, dacă folosim criterii diferite de distribuire și alocarea fondurilor, înregistrăm diferențe semnificative în materie de rezultate vedem în același timp că oricare dintre acest scenariu, dintre aceste scenarii poate asigura continuarea tendințelor actuale. O reducere a disparităților ca în trecut nu va continua în viitor decât dacă recurgem la politici mai radicale. Acesta este al doilea mesaj important pe care vrem să-l transmitem și mă opresc aici și dau cuvântul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 policentrică. Încercăm uh, să evităm o concentrare într-un spațiu uh, pentagonal, de aceea încercăm să ne folosim de toate uh, teritoriile. Încercăm să folosim, de asemenea, regiuni inteligente din perspectivă tehnologică. Ne dorim, de asemenea, o integrare în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră, încercăm să folosim conceptul de soft borders oriunde uh, se poate. Încercăm să folosim și uh, capacitatea rețelelor pe care le avem. Apoi încercăm să dezvoltăm niște regiuni cu o competitivitate uh, globală. Francesco uh, Barca s-a referit uh, și dânsul la acest uh, subiect. Este vorba despre regiuni care sunt dotate cu toate capacitățile necesare pentru a-și folosi la maxim potențialul. Apoi, accesibilitate și conectivitate. Toate regiunile, așadar, uh, să fie accesibile intern și extern pentru uh, mediul de afaceri, pentru cetățeni, pentru bunuri și servicii și pentru turism. Apoi, uh, valori culturale, peisaj, văzute ca bunuri, ca valori. Aici intervine planificarea specială. Nemții sunt foarte pricepuți la asta. Este vorba despre uh, ordinea spațială, uh, schimbarea climatică, folosirea unor uh, politici ecologice, industrii verzi pentru a atenua schimbările climatice. În cel de-al doilea diapozitiv puteți să vedeți în imagine pe doamna președinte acestei comisii, care trage niște concluzii importante în legătură politicii de eh, coeziune în eh, Polonia. Puteți vedea ceea ce a prezentat deja Andrew. Este vorba de anumite disparități eh, care au apărut în Europa sau au sporit în urma crizei. Anumite politici din centrul și estul Europei au fost foarte dure, acestea au fost regiunile cele mai afectate de criză. Sunt foarte multe motive pentru care capacitățile de adaptare scăderea investițiilor publice, exporturile care se evaporă, uh, sunt cauzele uh, acestor probleme. Cu asta ne confruntăm. Apoi trebuie să vedem uh, cât vor spori aceste disparități regionale după 2008. După ce mm, diferențe între regiuni ne putem permite, asta câtă vreme dorim să păstrăm uh, piața unică și aceleași politici monetare și fiscale. Nivelul actual al disparității este aproape deloc uh, acceptabil. Dar e clar că fenomenul are o dimensiune politică, una socială, una de mediu și de asemenea și sugerate foarte multe ajustări. Eu uh, sugerez ca acestea să fie introduse pentru a face față mai bine crizei sau posibilității de a adapta regulamentele pentru a putea folosi avantajele abordării teritoriale, toate acestea pentru a implementa strategia Europa 2020 pentru a face față provocărilor cheie de la nivel european. Sunt însă foarte multe Apoi există un anume ciclu al fondurilor structurale, între anumiți ani uh, alocările ajung în raportul de 2 la 1. privește uh, abilitarea instituțiilor locale și regionale, presupune folosirea conceptului de guvernanță pe mai multe paliere, apoi uh, posibilitatea de a crea uh, anumite rețele între diversi actori implicați, de asemenea și o abordare teritorială, investiții teritoriale în această perioadă, însă aceasta este o abordare de tip pilot. Apoi trebuie să punem accent dezvoltarea indigenă. Se folosesc uh, bunurile și valorile comune pentru dezvoltarea uh, regiunilor. Pentru fiecare regiune e nevoie să existe o șansă pentru a folosi avantajele uh, pe care le are fiecare regiune. Apoi, sensibilitatea la cicluri și uh, uh, ciclul fondurilor de coeziune. Apoi trebuie să punem mai mult accent uh, pe uh, abilitarea locală și regională din perspectiva infrastructurii. Uh, se iau în considerare rețelele transeuropene uh, și dimensiunea europeană, însă adesea uh, Europa are o dimensiune care presupune uh, nu doar un acces din exterior, ci și din uh, interior. Deci trebuie să existe un acces de calitate, facil, la infrastructură și asta pentru toată lumea. Apoi, uh, um, folosirea unor um, instrumente strict uh, legate de terenuri în zonele vulnerabile. Uh, sunt zone fragile din perspectiva mediului în Europa la care trebuie să ne gândim. Aici probabil avem nevoie de o topografie mai exactă și de măsuri care ar trebui să ducă la creșterea în importanța acestor regiuni. Apoi, investiții productive în statele vecine. După cum ați văzut uh, de pe hărți, regiunile cele mai uh, vulnerabile se află uh, la granițele externe ale Uniunii Europene, deci cooperarea cu Africa de Nord sau cu estul Europei ar presupune crearea de 2016 și de aceea vă invităm uh, călduros la uh, discuții. Sperăm uh, ca și pe viitor să avem ocazia să discutăm modul în care am putea să dăm o formă cât se poate de bună politicii de coeziune și asta pentru a putea sunt neapărat uh, oameni politici. Însă, ce se întâmplă cu PIB-ul per uh, capita? Vedem că există o creștere în statele mai uh, sărace, iar după ceva ani putem vedea că până în 2030 curba va fi una descrescătoare. Care este rezultatul politicii de coeziune în asupra caracterului sau a naturii sale. E bine, se pare că există o schimbare a accentului în cadrul acestei politici de la reducerea disparităților la reconsolidarea competitivității, inovației și așa mai departe. Oare nu cumva ne confruntăm cu situația următoare? Revenim la o situație anterioară în care politica probabil va viza inovația și competitivitatea în aceeași măsură, oare nu va viza exact aceste state și aceste regiuni care se vor afla într-o poziție inferioară? vorba practic de o politică de coziune tradițională. Până la urmă, totul ține de o uh, opțiune politică, pentru că ne gândim la perioada de după 2020. Avem o situație clară în care, uh, practic, uh, uh pentru cei mai puternici, uh, lucrurile vor costa mult mai mult decât pentru cei aflați într-o uh, situație mai, uh, într-o situație inferioară. Dacă ne gândim la zona euro cu toate aceste dispoziții legate de uh, two-pack, six-pack, uh, six-pack, Uniunea Bancară, oare nu cumva va exista o discrepanță majoră din perspectivă economică între aceste două zone? Oare nu am putea să ne gândim și la un alt scenariu în care să arătăm exact uh, cum ar arăta divizarea Uniunii Europene din perspectiva dinamicilor, a mecanismelor și așa mai departe? Oare situația se va schimba sau va apărea doar culori noi cu o situație absolut similară. Ei bine, aceasta a fost întrebarea mea. Uh, președinte, și eu aș dori să adresez uh, o întrebare. Atunci când uh, din perspectiva teritoriului Uniunii Europene, ați sugerat că ar trebui să se promoveze trei tipuri de zone. Ați identificat ceea ce ați numit regiuni globale. Eu înțeleg sunt globale prin natura faptului că sunt uh, puternic uh, legate de lumea exterioară, de uh, lume în general și asta și prin caracterul lor fizic. V-ați referit în general la zonele urbane și ați identificat apoi și regiunile periferice, zonele rurale. Ați acoperit practic întreg teritoriul prin trei categorii exploatarea legăturilor dintre aceste teritorii. Practic, avem aceste trei tipuri de teritorii care necesită o abordare specială sau o anumită promovare și e clar că nu alegeți între cele mai dezvoltate și cele care rămân în urmă, dar n-ați spus nimic în legătură cu pentru a putea fi integrată până la urmă în uh, Europa. Puteți să răspundeți? Văd că nimeni nu mai dorește să adreseze întrebări, nu vă dau cuvântul pentru a răspunde. O să mă refer la această ultimă întrebare, pentru că ne preocupă și pe noi foarte tare. În studiile de dinainte de criză, regiune și lume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 Dacă menținem status quo-ul, atunci dezvoltarea Europei, din punct de vedere politic, social, teritorial și de mediu, va fi foarte problematică și greu de înghițit. Și la un moment dat va și eu uh, nu mă aștept ca face Stimați colegi, acum aș vrea să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 11. Începem votarea. V-aș ruga să verificați dispozitivele de vot. Vă rog să introduceți cartelele, deschidem votul să vedem dacă aparatele funcționează. Votul este deschis. Dați-vă votul fals. Cei care sunt aici pentru prima dată, apăsați unul din cele trei butoane, vă rog. Or, Oldrich Vlasac. Domnul Van Nistelrooy vrea să intervină. Mulțumesc foarte mult. Acest raport a fost pregătit minuțios, tot așa și lista de vot a grupurilor și a PP-ului. Aș dori să vă rog să votați alături de mine, plus la numărul 12 apare ca un minus pe listă, dar aș ruga pe colegii mei să voteze pentru. M-am consultat cu colegii mei și cu colegii din alte grupuri. Am să vă fac semn și sper că totul să funcționeze așa cum trebuie. Vă mulțumesc! So we vote, uh, we start with amendment 12. Um, Începem cu amendamentul 12, buget 8, sunt identice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Trecem la amendamentul 17, nu. Nu, votăm amendamentul 18, pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Acum 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Buget 7. adoptă. 13, buget 9, sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 19, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Titlul 1, bugete 1 sunt identice, cine este pentru, împotrivă, 2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Considerentul 1. Bugete 3. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Buget 4. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. 5. Buget pentru... Nu, stați un pic, m-am înșelat, nu, e deja respins. Votăm doar 2. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Caduc, caduc. Trecem la buget 6. 6 pentru împotrivă abțineri respins. Votul final. Votăm odată propunerea legislativă în forma modificată. Electronic. socialiști și o persoană de la ECR. Vă rog, scoateți cartela. Trebuie să dispară doi socialiști și o persoană de la ECR. Încă un socialist în plus. Nu, ECR a rămas. Socialiștii au dispărut. O persoană în plus de la conservatori și reformiști. Acum e bine. Deschidem acum votul. rezoluția legislativă tot electronic și aici, vă rog. Închidem votul. 36 pentru se adoptă și acum ne trebuie o majoritate absolută pentru al treilea vot pentru instituțiile inter, negocierile interinstituționale. toți raportorii din umbră, pe raportor și pe președinta comisiei. Asta votăm acum. Avem nevoie de 26 de voturi pentru. Deschidem votul. Georgios Stavrakakis privind bugetul general al Uniunii Europene. Listă de vot foarte scurtă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm avizul în formă modificată. Deschidem votul electronic. Închidem votul. 844 pentru 3 abține. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Avizul Tamaș Deutsch privind uh, semestrul european. Amendamentul 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 3. Pentru, împotriva, 3. Pentru, împotriva, abțineri respins, 4 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 5, retras 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 7 pentru, împotriva, verificăm la amendamentul 7, vă rog, deschidem votul. Închidem votul.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 19 pentru împotrivă. Verificăm la 19. Deschidem votul. Închidem. Și se adoptă 31, 17 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 21 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, vot final, se adoptă copios, vă felicităm. Acum, Iosas Imbrasas, planul de măsuri IEO, e sănătatea, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3 pentru, împotrivă, abțineri respins, 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5 pentru, verificăm la 5, deschidem votul, 107 pentru împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Haideți să verificăm la 7. Deschidem votul. Închidem. Respins. 24 la 32. Amendatul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru, împotriva abțineri. Toate listele la 14 cu amendament oral. Se opune cineva amendament? adoptă, 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 20 pentru, cu amendament oral. Ce lista mi eu, spune doamna președinte, nu, nu apare aici, la 20 să pune cineva la amendament oral, îl votăm cu modificată,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 votul și se adoptă 29 la 18, vot final, electronic, vă rog, deschidem votul. Deschidem votul. Raportul Andrei Kovacev. Votul este deschis. Închidem. 43, 3 la 1 se adoptă. Vă felicităm și cred că am terminat cu votul. Și dumneavoastră ați terminat. Așa că putem trece la punctul 16, toată lumea. colleagues, we have fine Stimați colegi, punctul 16, așadar de pe urmă noastră de zi, care trebuia să înceapă la ora 11, dar cum toată lumea este în sală, bănuiesc că putem începe cu acest punct 16. Atunci când Olrich este gata, îi dau cuvântul pentru a-și prezenta produse de calitate pentru o anumită regiune sau pentru un anumit loc. Pot fi produse agricole sau non-agricole în aceeași măsură, care pot să existe și sub alte mărci uh, uh, ale industriei alimentare. Au anumită denumire comercială și sunt legate adesea de promovarea unor zone rurale sau unor servicii din zonele rurale. Uh, aceste tipuri de mărci presupun anumite provocări și anumite riscuri. Valoarea lor adăugată poate să creștere a interesului pentru serviciile locale, pentru cazare, turism, restaurante, lanț alimentar și așa mai departe, sau poate duce la îmbunătățirea calității uh, procesului de uh, producere sau, uh, producție sau la protecția mediului. În raportul meu am rezumat câteva dintre aspectele la care aș dori să se gândească această comisie. Mai întâi, bine, trebuie să recunoaștem faptul că adesea uh, avem de face cu poveri uh, birocratice foarte uh, ridicate. Uneori nu se nu reflectăm destul aceste mărci de calitate regională. Adesea acestea presupun o documentație foarte stufoasă, cercetare sau de uh, personal. Iar în cea din urmă, printre aceste organizații care reprezintă mărcile regionale, trebuie să existe un uh, schimb eficient de idei, de experiență, atât la nivel național cât și la nivelul Uniunii sunt de acord uh, cu raportorul, cu domnul Vlasac, uh, în legătură cu uh, această chestiune a mărcilor regionale. Cred că e bine să sprijinim aceste eforturi. În raport se vorbește de un nou sistem european de mărci regionale. acest uh, domeniu și cred că n-ar trebui uh, să elaborăm uh, altele care să li se suprapună. Sunt conștientă de um, denumirile geografice, de morce de calitate și de alte sisteme pe care le avem în Uniunea Europeană. Cred că e important însă trebuie să existe o anumită flexibilitate în legătură cu uh, producerea acestor bunuri și cu comercializarea și marketingul acestora. E clar că ele pot să aducă mm, plus uh, valoare unor soluții găsite la Băncile regionale pot să ajute uh, atunci când vine vorba de a concura cu importurile. Comisia plănuiește o comunicare pentru ianuarie 2014 în legătură cu impactul acestor uh, sisteme asupra regiunilor insulare. probleme. contactele sale cu raportor Francesca a subliniat importanța de a avea uh, anumite mărci uh, tradiționale, regionale în Europa, pentru a putea identifica cele produse uh, care au uh, o tradiție istorică îndelungată în spate. Asta face bine imaginii regiunii în uh, cauză. Un alt aspect pe care ea dorea să sublinieze este următorul. Este vorba de uh, eticheta de uh, calitate regională, ca și concept. Acesta este destul de uh, vag. Ca raportor din umbră, dânsa consideră că ar trebui uh, precizat uh, mai bine. Dacă vorbim de crearea unei etichete a unei mărci regionale, e bine, ar trebui să ne gândim că aceasta n-ar trebui să se suprapună pe anumite programe deja existente care să presupună etichetări de calitate. Și apoi, în ultimul rând, nu reiese foarte clar din dacă crearea acestor mărci regionale ar trebui să se bazeze pe o abordare comunitară împărtășită, pornind de la premisele unor principii care ar trebui stabilite la nivelul Uniunii uh, Europene. Și asta uh, mai degrabă decât uh, să, fie, să facă fiecare stat în parte lucrurile așa cum dorește. Asta produse atunci când concurează cu produse uh, similare pe piața națională sau europeană. Mulțumesc. Mulțumim, spre doamna um, președinte, doamna Werner, din partea liberalilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Discuția este una uh, interesantă atunci când vorbim despre uh, mărci la nivel regional. Mi se pare că aceste uh, mărci au fost întotdeauna unele uh, istorice, au avut legătură cu ceea ce apărau uh, anumite realități istorice. Însă ar trebui să ne gândim uh, cum uh, își imaginează raportorul introducerea unor noi mărci pe viitor. E clar că și uh, noile evoluții, pentru a putea crea noi uh, mărci. Eventual, uh, în acest aviz am putea să introducem o cale prin care să putem recunoaște noile și se vizează îmbunătățirea din timp cum stau lucrurile, trimitem, am trimis la timp avizele. Mâine la ora 6 eh, după amiază expiră termenul de înaintare a amendamentelor, toate acestea pentru a vota acest aviz eh, la întâlnirea comisiei de 14 octombrie. Nu știu dacă mai eh, dorești, Oldric, să adaugi ceva. Dar aș dori doar să vă mulțumesc pentru această discuție și pot să vă spun departe, la punctul 17 de pe urna de zi, este vorba de raportul uh, lui Constanțe Crel și al lui Lambert Van Nistelrooy în legătură cu dispozițiile comune privind fondurile europene. Dau cuvântul uh, lui Constanțe acum. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Lambert as well și eu și Lambert cred că am fost surprinși, pentru că noi pregătim uh, trialogul de azi și nu ne-am dat seama că trebuie să venim și în fața Comisiei Parlamentare condiționalitățile ex ante și la instrumentele financiare mai sunt lucruri de făcut, dar mi se pare că există propuneri din partea Comisiei uh, și din partea președinției pentru trialogul de astăzi, în așa fel încât să încheiem acest capitol astăzi. Și mai e dimensiuni. reușim să utilizat nu vom uh, bloca nicio procedură. bineînțeles că nu putem să avem un nivel mai scăzut decât cel actual. Putem să alocăm mai mult. Există state care vor să meargă dincolo de 50%. Să nu uităm, așadar, că negocierile trebuie finalizate, deci uh, timpul ne presează. Cred totuși că echipa de negociere este extrem de dedicată și că va face tot posibilul pentru a respecta acest uh, calendar. Menționez riscul expus de Constanțe. Președintele grupului de contact inegalități macroeconomice. Au spus, dacă un stat nu respectă programul de a-și reduce uh, bugetul, deficitul uh, bugetar, inclusiv țări bogate. UE de a respecta Parlamentul, de a respecta prerogativele acestuia și nu putem să, să acceptăm să se repună tot în discuție la nivelul Consiliului. Asta ar genera o, o dezordine cumplită. Deci nu putem renunța la atribuțiile care sunt ale noastre. În ceea ce privește condiționalitățile macroeconomice, consider că este cea mai dură lovitură dată politicii regionale și înseamnă asta, de unde provine toată chestiunea. De altfel, această propunere de condiționalitate în raport cu fondurile structurale vine de foarte multă vreme, concretizată în acordul Sarkozy-Merkel. Am pus întrebare la dialogul tripartit, domnul comisar Han mi-a dat un răspuns care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

judecăm așa având la lepră ce se va întâmpla acolo, sunt reguli care îți spun ce să fac atunci când fondurile nu sunt absorbite de o anumită regiune. Prin urmare, această chestiune din anexa 3 intră sub incidența codeciziei și cred și sper că echipa noastră de negociere întrebări sau comentarii? Domnul Van Nistelrooy? Să ne uităm puțin la observațiile făcute de domnul Omergi și mai târziu astăzi, când revenim la chestiune. trebuie să lupți pe conținut, dar în ultima instanță poate însemna și compromis. Asta este spiritul acesteia. Noi când în negociere ne gândim, îi spunem, dacă trebuie, de exemplu, să negociez chestiuni dificile, cum ar fi macrocondiționalitățile, atunci e esențial controlul ca instituție, ca Parlament. E o situație excepțională, ultima, ultima posibilitate. Nu e ceva ce mizează alte țări și nu se poate întâmpla în 11 Însă ar trebui să ne gândim la rolul Parlamentului în aceste specificații. Fondul de solidaritate, 5 milioane aici, 5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 vă convingem că am făcut o treabă bună în legătură cu chestiunile majore care uh, ne interesau pe noi. Constanțe. Cred că în ceea ce privește deciziile legate de cadrul financiar multianual, clar uh, decizia noastră în legătură cu anumite compromisuri uh, vis-a-vis -vis de anumite macrocondiționalități economice sunt relevante. Dacă ar fi să schimbăm rezerva de performanță, care are o anumită influență asupra tabelelor anuale care vizează bugetul, e bine, ar trebui să nu uităm faptul că în legătură cu macrocondiționalitățile economice avem un uh, semnal clar din partea Consiliului, uh, ei nu pot accepta niciun fel de macrocondiționalitate și asta uh, nu se supune la compromis din perspectiva Consiliului. Parlamentul, pe de altă parte, însă, are o majoritate puternică pentru a șterge cu totul uh, macrocondiționalitățile economice. Deci nu le vom putea regăsi într-un compromis. Dificultatea acum uh, este următoarea. Bineînțeles, toată lumea se gândește la uh, tot felul de soluții, însă problema ar fi că dacă avem compromisuri sau dacă nu le avem, o parte a Parlamentului se va opune sau va fi pentru. Deci acesta este riscul pe care trebuie să le luăm în considerare. Trebuie să negociem și să găsim o cale prin care să optimizăm. But I think this is really the biggest uh, issue uh, which is open. Um, I think in the, in the agriculture policy uh, is uh, uh, not a problem with figures uh, that, that did not touch, uh, uh, uh does not touch the, the MFF. And um, that's why the vote on the MFF